președintele Camerei Reprezentanților din Republica Irakiană. Am plăcerea să vă spun că progresele realizate în Irak în domeniul securității și al statului de drept, de altfel alegerile provinciale care au avut loc în luna ianuarie sunt o mărtărie acestui lucru, deci aceste progrese sunt încurajatoare și Sperăm și vă urăm să treceți peste greutățile și anii atât de grei pe care i-ați trăit în Irak. Vă asigur că Uniunea Europeană și Parlamentul European vor fi întotdeauna de partea dumneavoastră pentru a vă ajuta să consolidați pacea, democrația și stabilitatea. Ca orice națiune de pe fața pământului și dumneavoastră, Irakul, aveți dreptul să vă bucurați de acestea. Sper că reuniunile pe care le veți avea la Parlamentul European vor fi fructuoase și sper că șederea dumneavoastră aici vă va permite să ne consolidăm și mai mult legăturile care unesc parlamentele noastre. Pasamos ahora Alex. Trecem acum la recomandarea pentru a doua lectură. E nevoie de majoritate calificată. Poziția comună a Consiliului privind normele comun normele comune privind accesul la piața serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul.